Allora, iniziamo. Începem, dragi colegi. Acest schimb de opinii referitor la participarea societății civile în procesul de pace din Columbia cu invitații noștri. Cred că acest schimb de opinii se desfășoară într-un moment oportun, în urma vizitei președintelui Santos la Parlamentul European în luna mai, cât și misiunea care a însoțit alegerile prezidențiale din, ale Parlament, a, misiunea Parlamentului European care a însoțit a uh, derularea alegerilor prezidențiale, cât și misiunea desfășurată la frontiera între uh, Brazilia, Columbia și Venezuela. Cineva interpretează? Nimeni nu interpretează? Acum da, dar a dispărut traducerea un timp. Acum, dacă vorbim de nevoia de consolidare a acordului de pace prin intermediul justiției, dezvoltarea economică și respectul drepturilor omului, președintele Santos uh, țin minte că a spus în discursul său, discurs ținut în plen, și anume că doar pacea și reconcilierea, doar democrația și respectul pentru drepturile omului pot combate influența dăunătoare a naționalismului, fundamentalismului, rasismului, populismului și intoleranței. În același timp, spunea că, în ciuda amenințărilor uh, nenumăratelor grupări criminale, procesul de pace este definitiv și irreversibil. Țin minte că în rezoluția Parlamentului referitor la relațiile UE cu America Latină din 13 uh, septembrie 2017, Parlamentul a scos în evidență sprijinul pe care îl uh, acordă procesului de pace și a scos în evidență importanța de a implica toată societatea columbiană, asigurând siguranța și protecția activiștilor pentru drepturile omului și reprezentanții comunităților. Iată de ce comisia noastră a decis să mediteze la implicarea Parlamentului European și să discute referitor la contribuția pe care o aduce societatea civilă în uh, implementarea procesului acordului de pace. Pentru a discuta mai în amănunt despre provocările care ne așteaptă, trebuie să discutăm în primul rând despre criza umanitară și faptul că activiștii pentru drepturile omului sunt agresați și asasinați, în al doilea rând faptul că procesul de pace, în procesul de pace un rol fundamental va juca magistratura, mai ales având în vedere alegerile noului președinte și cea de-a treia provocare se referă la prezența grupărilor paramilitare care destabilizează țara și, în ultimul rând, un punct important pentru noi și anume mineralele. E vorba aici de rolul mediului înconjurător pentru a avea o abordare cât mai amplă. Am invitat și ambasadorul Columbiei pe lângă Uniunea Europeană, Sergio Jaramillo, fost înalt comisar pentru pace, cât și reprezentanți ai societății civile din Columbia, care vor fi alături de noi de, din, uh, atât de la Bruxelles cât și din Bogota. Aș da cuvântul invitațiilor noștri. Încep cu Carlos Andrés Guevara Jiménez, din cadrul programului Somos Defensores. Îi dau cuvântul dumnealui dacă mă aude. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ok. Perfecto.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 Calitatea s-a îmbunătățit și continuăm interpretarea. După alegeri, în al doilea tur, 15 apărători ai drepturilor omului și uh, în ultimul timp, oricum, uh, cel puțin 100 și-au pierdut viețile. Sunt foarte multe asasinate. Există motivație politică, pe de o parte, și pe de altă parte, foarte multe grupuri armate ilegale din țară trebuie să se confrunte cu această nouă situație a lor. Scenariile uh, și uh, diversele locații în care uh, acționa FARC, acum se confruntă cu o nouă realitate. În acest sens, cred că este foarte importantă munca pe care a făcut-o Guvernul Național în ultimii ani alături de comunitatea interna internațională și de societatea civilă. S-a creat un nou aparat instituțional în Columbia care încurajează siguranța și creșterea legăturilor sociale, dar în același timp s-au adoptat foarte multe norme și legi prin care pot fi apărați liderii sociali și apărătorii drepturilor omului. Suntem foarte îngrijorați pentru că încă nu știm ce dorește să facă guvernul cel nou. Recent a avut loc o întâlnire a Comisiei Naționale pentru Garantarea Securității, în care președintele Republicii a dat mai multe linii directoare pentru a pune capăt valului de asasinate. Cu toate acestea, planul de acțiune va fi pus în aplicare doar timp de o lună și nu știm care este perspectiva de viitor acestui plan, ce alte planuri vor fi puse în aplicare de către guvern. Lipsește așadar continuitatea politicilor. Noul guvern nu știm cum va acționa. De aceea, societatea civilă este copleșită de frică. Însă trebuie să înțelegem și faptul că cetățenii sprijină și mai mult lupta pentru drepturile omului, tocmai pentru că sunt uh, oripilați de aceste asasinate ori groaznice. Este esențial să combatem aceste practici ca să putem apăra drepturile omului. În primul și în primul rând, noi considerăm că Uniunea Europeană ar trebui să ne sprijine ca să continuăm uh, dialogurile tripartite între societatea civilă, guvern și comunitatea internațională. Aceste spații tripartite sunt cele care ne-au permis să avansăm uh, anumite, să înregistrăm progrese pe diverse paliere, în diverse teme de apărare a drepturilor omului. În al doilea rând, considerăm că Uniunea Europeană are un rol crucial în influența pe care o joacă pe lângă Ministerul Public procuratura, tribunalele, etc., toate joacă un rol esențial în apărarea drepturilor omului. Procuratura a avut, loc, a avut deja niște rezultate istorice. Multă vreme am... Parchetul, îmi cer scuze, a avut loc... A avut rezultate foarte bune în ultima vreme după o perioadă de stagnare. peste 15 milioane de euro a reprezentat sprijinul acordat de Uniunea Europeană și acești bani credem că au avut uh, rezultate foarte bune. De asemenea, este foarte important să se monitorizeze utilizarea acestor bani ca să ne asigurăm că ei sunt utilizați acolo unde trebuie să fie utilizați. Pe de o parte, aici s-a înregistrat într-adevăr o scădere a asasinatelor. Nu în ultimul rând, considerăm că Uniunea Europeană ar mai putea avea o contribuție foarte importantă în ceea ce privește continuitatea politicii publice care s-a mm, pus pe picioare în timpul guvernului Juan Manuel Santos. Aceste politici trebuie să fie aplicate la toate nivelurile de departament, de municipiu și mai departe, departe, în așa fel încât să poată fi îndeplinite mm, și atinse obiectivele pe care ne le-am propus și să continue eforturile din ultimii 8 ani. Cred că munca Uniunii Europene ne poate ajuta pe toți ca să scădem mm, stigmatizarea liderilor sociali și apărătorilor drepturilor omului la nivel local. Aceasta este una dintre principalele probleme Dacă există o stigmatizare, atunci se, justifică cumva asesinatele, uh, se justifică public agresiunile împotriva acestor lideri sociali și impunitatea crește. Dacă Uniunea Europeană poate să colaboreze cu Guvernul Național și cu societatea civilă mai ales și cu alte organisme și organizații, în așa fel încât stigmatizarea aceasta să scadă, atunci eu cred că vom uh, putem apăra cu adevărat uh, viața apărătorilor drepturilor omului în Columbia. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum am să-i dau cuvântul doamnei Andrin Rotier, expert în drept internațional, reprezentant al Biroului Internațional pentru Drepturile Omului în Columbia. Vă rog! Eh, muy buenas tardes. Eh... Popescu. Saludamos mucho la invitación a este espacio. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că putem vorbi asta despre apărătorii drepturilor eh, omului în ceea ce privește în cadrul acordurilor de pace. Acest lucru este foarte important în Columbia pentru aplicarea acordului de pace și pentru situația apărătorilor drepturilor omului, dat fiind schimbarea de guvern uh, după ultimele alegeri prezidențiale și uh, situația îngrijorătoare a rate ridicate a um, atentatelor și atacurilor și uh, um, uciderilor de apărători ai drepturilor omului. În La Paz am prezentat un raport în 2017 în ceea ce privește aplicarea uh, acordului de pace în cadrul primului an de punere în aplicare, acordul de pace între guvernul colombian și FARC, unde am evaluat uh, pozitiv uh, faptul că există acest acord de pace și impactul pozitiv pe care l-a avut asupra ratei violenței legate de conflictul armat, care a scăzut semnificativ. După semnarea acestui acord și mai ales după uh, declarația încetării bilaterale definitive a focului. Acest uh, lucru contrastă cu cifrele în ceea ce privește agresiunile și atentatele asupra apărătorilor drepturilor omului, care de atunci au crescut, o tendință care a început cu câțiva ani înainte, dar care în 2008 uh, a ajuns la în 2008 a ajuns la nivel uh, alarmant uh, și trebuie să se ia măsuri. Dacă nu se iau măsuri, atunci această tendință se va, va continua în următorii ani și în următoarele luni. Acest uh, raport pe care l-am prezentat uh, a, s-a bucurat de contribuția multor, multor experți din Columbia în ceea ce privește drepturile omului și de contribuția raportului special de la ONU pentru drepturile apărătorilor drepturilor omului, Michel Forts, și uh, acum uh, sărbătorim uh, a 20-a aniversare a declarației privind uh, apărătorii drepturilor omului și este foarte uh, important acest lucru, mai ales pentru situația în Columbia. În Columbia care are rata cea mai ridicată de asasinate în rândul apărătorilor drepturilor omului din întreaga lume. Ceea ce se bate cap în cap uh, cu progresul care s-a fost uh, înfăptuit în, după semnarea acordului de pace. S-au citat câteva cifre, noi vrem să subliniem cifra um, Ministerului de Apărare. Este vorba de 311 asasinate ale liderilor sociali între 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2018. Aici intră și 40 de asasinate a foștilor uh, combatanți FARC, plus mai multe cazuri de asasinate în rândul familiilor lor. Aceste cifre sunt nu numai foarte mari, dar trebuie subliniat faptul că există o sistematizare în ceea ce privește locul unde a, se întâmplă aceste asasinate sau uh, în ceea ce privește profilul uh, victimelor care sunt uh, lideri băștinași, lideri comunali, lideri de nivel uh, scăzut la nivel regional, care sunt foarte importanți pentru aplicarea acordului de pace. Există și tipare în ceea ce privește motivele care stau în spatele acestor asasinate. De multe ori aceste persoane se opun unor proiecte economice legal, ilegale care vor să se pună în aplicare în aceste teritorii sau solicită restituirea terenurilor sau drepturi teritoriale. Acestea sunt motivele care stau în spatele acestor asasinate, pentru că să omorâți acești lideri. Și în acest uh, raport uh, spune faptul că, dat fiind că există aceste tipare între motive și la nivelul motivelor și asasinatelor, trebuie să se ancheteze aceste tipare și această sistematizare a faptelor pentru a ajunge la cauzele structurale a acestor asasinate și pentru a ajunge și la făptași și pentru a desfința aceste structuri criminale, atât, ar, atât armate cât și economice sau politice, care sunt cauza, care, care ordonează aceste asasinate. Anchetele acestor asasinate joacă un rol foarte important, fiindcă, după părerea noastră, impunitatea este unul dintre factorii care, care face ca aceste rate, să, aceste cifre să fie atât de mari. În 2016-2017 s-au înregistrat progrese în ceea ce privește aducerea la lumină a acestor asasinate care au avut loc între 2016 și 2017 și pentru prima dată s-au lămurit peste 40% din între uh, asasinatele care au avut loc în Columbia în rândul în rândul uh, apărătorilor drepturilor omului. Și totuși aceste rezultate e vorba de faptul că s-au găsit uh, făptașii, autorii, dar nu se merge mai departe. Nu se spune cine sunt uh, autorii, cine sunt uh, din, cei din spatele, cei care au dat ordinele. Și acest lucru este foarte important pentru a reduce impunitatea acestor asasinate și pentru a putea desfința aceste, aceste organizații de crimă organizată în ceea ce privește femeile. Există o îngrijorare specifică, fiindcă a sporit numărul asasinatelor în rândul uh, apărătorilor de drept, uh, drepturile omului și mai ales uh, cele care au afectat femeile între 2017 2016 2017 au crescut cu 60% asasinatele care au avut victime femei fiindcă s-au, au fost asasinate 16, de apără, 16 apărătoare pentru drepturile omului, ale drepturilor omului, între 2016-2017. Aceste, aceste atacuri sunt sexiste și discriminatorii și amenințările au conotații sexuale cele mai multe ori și multe dintre, fem, dintre aceste femei uh, au suferit uh, agresiuni sexuale și acte alte de violență. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, noi uh, spunem că această, acest număr ridicat al uh, asasinatelor arată că există în continuare structuri paramilitare sau uh, grupuri paramilitare în Columbia. Acordul de, în acordul de pace Există mai multe măsuri pentru desfințarea, destrămarea acestor structuri, dar până acum nu s-au obținut rezultatele scontate și în continuare aceste grupuri comit uh, atacuri și agresiuni, precum și majoritatea asasinatelor sunt uh, comise de acestea. Iată de ce trebuie să se aplice neapărat măsurile din acordul de pace pentru desfințarea acestor uh, structuri și mai ales uh, trebuie să existe o unitate specială de anchetă în cadrul procuratorii, care este sprijinită de Uniunea Europeană și, bineînțeles, Uniunea Europeană joacă un rol important aici în ceea ce privește monitorizarea punerii sale în aplicare și bunei funcționări a acestei unități. Iar în cadrul acestei situații uh, trebuie să existe un dialog privind drepturile omului, care, de fapt, să aibă loc acest dialog care are loc anual între Uniunea Europeană și Columbia, care deocamdată nu s-a mai ținut uh, din uh, iunie 2016, într-un moment uh, critic pentru drepturile omului în Columbia. Măsurile anunțate de guvern, despre care s-a vorbit deja, sunt importante, dar trebuie să se pună în aplicare, fiindcă nu ar fi prima dată când o politică publică anunțată de guvern nu se pune în aplicare și deci nu are niciun fel de impact pe teren. Iată de ce trebuie să monitorizeze Uniunea Europeană punerea în aplicare a celor 8 măsuri anunțate de guvern ieri. Și aici sunt incluse măsuri pentru protecție, prevenire și anchetă și vrem să menționăm nevoia unei mai bune anchete pentru a reduce tax, rata pardon, de impunitate și considerăm că trebuie să se îmbunătățească măsurile de protecție pentru apărătorii drepturilor umane. Columbia are un mecanism de protecție care este unic în felul său în, în lume de fapt, și mai ales în America Latină, dar este un sistem care nu a putut să preîntâmpine peste 100 de asasinate ale apărătorilor drepturilor omului anul acesta, deci trebuie să fie îmbunătățit. Dorim să se aplice mai bine măsurile de protecție colectivă care au uh, fost uh, solicitate de organizațiile apărătorilor drepturilor omului, de comunități și de minoritățile etnice în special, să existe soluții Există politici publice, dar fără finanțare și deci nu au fost puse în aplicare. Trebuie să se îmbunătățească um, protecția cu un accent pe gen, pe caracter etnic și teritorial și să există o mai bună colaborare cu beneficiarii acestor măsuri în ceea ce modul în care trebuie să se aplice uh, în momentul în care se face acest lucru. Deocamdată accentul pus pe măsurile de protecție nu este suficient și trebuie să se abordeze la nivel de prevenție aceste agresiuni, reducându-se impunitatea, desfințându-se aceste structuri și rețele criminale neoparamilitare și de alt tip și să înregistrându-se, înregistrându-se uh, progres în procesul de pace, uh, și deci, în contextul în care, bineînțeles, sprijinul Uniunii Europene este foarte important, iar aici solicităm Parlamentul European să promoveze și să sprijine o nouă rezoluție care să sprijine procesul de piață și de pace și, a, a, și aplicarea acordului existent cu FAR, precum și sprijinirea procesului care se află acum în, des, în desfășurare cu el. Ellen, deci și uh, sprijinirea victimelor din uh, Uh, sprijinirea victimelor, ceea ce se prevede în acordul de pace. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnule Haramiu, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Panzeri, pentru această invitație. Eu, înainte de a aborda subiectul de interes astăzi, și anume situația activiștilor drepturilor omului, și liderii sociali, doream să spun câteva cuvinte despre contribuția societății civile în general la pace, la procesul de pace. Și doream să vă ofer o perspectivă asupra viziunii uh, în urma, la care s-a ajuns în urma negocierilor. În primul rând aș dori să scot în evidență așa cum sunt nevoie să fac întotdeauna, faptul că ideea centrală a procesului, să reamintim, e atingerea, punerea capăt uh, conflictului armat în Columbia, pare evident, dar nu e. Și din acest motiv uh, am fost nevoit să specificăm conceptele, să scoatem în evidență că trebuia să ajungem într-adevăr la dezarmarea grupărilor de gherilă, dar acest, această dezarmare nu era suficientă pentru a pune capăt acestui conflict istoric și trebuia să punem în aplicare, în, uh, trebuia să luăm o serie de măsuri pentru a asigura că nu se va repeta violența. Iată logica care stă în spatele acordului din 2012 în urma 10 luni de negocieri secrete care după aceea s-a concretizat în acordul final pe care l-am semnat în 2016. Această idee însă a sfârșitului conflictului presupune o listă cu numărul 3 și anume e clar că în negocierile de pace putem pune capăt confruntării armate, însă construcția păcii trebuie să se realizeze după aceea, nu vine în mod automat. E rezultatul unei tranziții posterioare la care va participa cine? Firește toată societatea columbiană. Și aici cred că exista o recunoaștere și anume că pacea nu se va recunoaște în mod uh, automat cu acordul și că acordul recunoaștea că trebuie să se facă un efort uh, pentru procesul de pace în teritoriu, lucru pe care Uniunea Europeană l-a sprijinit. Una din ideile transversale ale acordului de la Havana, dacă nu cea mai importantă idee, e cea a participării, a criteriului de participare, care se reflectă în toate punctele acordului și am să vă dau câteva exemple concrete pentru că reflectă contribuția societății civile. În primul rând, la punctul 1, reforma rurală integrală e un uh, criteriu principal, plus programele de dezvoltare cu abordare teritorială, după mine vectorul principal al acordului. Programe concepute pentru a fi realizate prin uh, o planificare participativă în teritorii iar cele prevăzute în acord, din fericire, deja se traduc în practică. În Columbia, în cele 16 regiuni unde se construiesc aceste programe care alcătuiesc un fel de, să spunem așa, practic 20% din teritoriul național. Ultimele date pe care le-am la dispoziție arată că aproximativ 150.000 de persoane au uh, luat parte la adunări, la întâlniri concrete pentru a concepe aceste plane, planuri, s-au organizat peste o mie de adunări uh, la nivel teritorial, după care toate aceste planuri vor fi îmbinate, urmărind, printre altele firește, nu doar participarea deplină a societății civile, când vine vorba de stabilirea priorităților uh, pentru dezvoltarea rurală, ci respectând în același timp o uh, regulă, o logică de construire de încredere în cadrul societății, între comunități și instituții. Un proces uh, pe care l-am amintit, l-am numit în trecut uh, de pace teritorială. Este un proces pe care, de altfel, Uniunea Europeană îl sprijină. Nu am să mă extind prea mult pentru că aș vorbi mult prea mult, dar putem discuta despre participarea politică. Aici există diferite capitole pentru consolidarea societății civile. Acest lucru deja s-a făcut. S-au făcut foruri anul trecut la Bogota. Eu am participat la acele foruri la care au participat sute de societăți civile pentru a vedea cum mai multe forme de societate, de participare a societății civile puteau să-și consolideze capacitatea pentru a contribui atât la efortul de pace, cât și la îndeplinirea obiectivelor pe care le au în calitate de reprezentanți ai societății civile. De asemenea, măsurile amintite au fost luate în cadrul unei comisii pentru garantare în care sunt reprezentate diferite organizații ale societății civile și alte puncte care ar putea părea îndepărtate de societatea civilă. De pildă, cum comunitățile puteau să se apropie de misiunile de unificare pentru a-și prezenta plângerile și așa mai departe. Când vine vorba de uh, punctul referitor la droguri, s-a procedat în același fel. Modelul de dezvoltare adoptat este conceptut practic pentru a reflecta acest model ambițios de dezvoltare teritorială. Iar la capitolul victime, poate punctul cel mai inovator al acordului de pace, aici atât Comisia pentru Adevăr cât și Comisia Specială pentru Pace, toate urmăresc să asigure participarea victimelor, oferind nu doar o viziune individuală a victimelor, cât și o viziune colectivă foarte bine. Iată tot ce se vede reflectat în acord, în parte deja tradus în practică, dar e adevărat că acea participare presupune o serie de condiții în teritoriu care să asigure în acest fel participarea în tihnă a populației. Și aici ne confruntăm uh, cu principala provocare și deputatul Panzeri a vorbit de o criză umanitară și nu pot nega acest lucru, e adevărat. În Columbia, la ora actuală, asistăm la o criză umanitară în acele teritorii, într-un mod uh, paradoxal, aș putea spune, deoarece, uh, da, într-adevăr, Columbia Uh, s-a liniștit, uh, se registrează numărul cel mai redus de asasinate din ultimul deceniu. În urmă cu câteva săptămâni am asistat la procesul electoral cel mai liniștit, probabil din istoria noastră electorală. Nu a fost necesar să deplasăm nici măcar o masă din niciun teritoriu electoral. Și în uh, miezul acestui proces, uh, asistăm la, ne lovim de fenomenul atât de grav al asasinării liderilor sociali și activiștilor pentru drepturile omului, care sunt de acord, reprezintă adevărată criză. E inevitabil întrebarea de ce se produc toate acestea. Răspunsul nu e simplu. Ce spunea Carlos Andrés din Bogota, de la Somos, Somos Defensores, uh, și reprezintă firește parte a Uh, răspunsului. E vorba de regiuni unde se afla FARC, e vorba de organizații care doresc să controleze um, traficul de droguri, e o problemă de asemenea de organizații, persoane care încearcă să uh, pună în bețe în roate în procesul de uh, organizare teritoriale. Dar cred că dincolo de toate explicațiile punctuale care pot fi uh, oferite, ne lovim înainte de toate de o problemă de construcție a structurii democratice din acele teritorii, o problemă de securitate, de asemenea. Și trebuie să ne gândim, um, să vedem problema în, la acea dimensiune, dimensiune care presupune, practic, incorporarea în țară a unor teritorii care au fost în afara controlului său, uh, și teritorii care în continuare, în parte, sunt în afara controlului din cauza culturilor ilegale și din cauza diferitelor interese criminale. Și acum, întrebarea care urmează, firește, e ce putem face? Bineînțeles, în primul rând trebuie luate măsuri pentru protecția acestor activiști, măsuri insuficiente, dar recunosc oricum, le mulțumesc invitațiilor pentru cuvintele lor. E important uh, să participe Procuratura. Procuratura Generală a reușit să elucideze cel puțin jumătate din cazuri, lucru care de obicei în Columbia nu se întâmplă. Se înregistrează un număr considerabil de cazuri pe rol, de condamnări chiar și un număr crescut de persoane care au fost capturate uh, vinovate de aceste asasinate, procuratura a condamnat la ora actuală 177 de persoane. E suficient? Nu, dar e un proces în curs. Pe de altă parte, președintele ieri a comunicat 8 măsuri, nu am să intru în amănunte, dar sunt uh, țintite să, sunt menite să ofere protecție colectivă comunităților din acele teritorii cele mai expuse să întărească mecanismele de alertă timpurie și, de, și capacitatea de răspuns la nivel public, să consolideze capacitatea de protecție din Columbia. Cred că Columbia împreună cu Italia este țara care cheltuiește cei mai mulți bani pe protecția locuitorilor și era decis să facă acest lucru și mai mult, să creeze un ghișeu unic, o linie de urgență pentru a strânge în acest fel, într-un mod uh, pentru a spune la oaltă toate denunțurile, toate amenințările care pot apărea. Încurajăm, pe de altă parte, și denunțurile referitor la ce ceram mai devreme, și anume informații privind autorii intelectuale acestor uh, infracțiuni. Există, firește, un semn de întrebare mm, care planează asupra viitorului guvern, care până acum nu s-a manifestat în nicio direcție și ar fi important să continue pe acest făgaș cu aceste măsuri. Cu toate acestea și închei, cred că toate aceste măsuri nu sunt suficiente. Repet, ne confruntăm cu o problemă referitor la construcția, la structura democratică în acele teritorii care s-au confruntat atât de mult timp cu violență trebuie, așa cum luăm măsuri de urgență, să accelerăm toate acele programe care există de dezvoltare rurală, de creare de locuri de muncă în acele teritorii. Vă spuneam că deja au fost inițiate, majoritatea sunt construite. Este foarte important ca acestea să fie monitorizate și să se implice guvernul regional. Uniunea Europeană și-a dus sprijinul de asemenea. Închei spunând un lucru pe care îl spun și reprezentanții Columbiei, trebuie să insistăm asupra măsurilor uh, din acord menite să creeze o cultură a uh, conviețuirii și a evitării stigmatizării, pentru că în cele din urmă stigmatizarea și această cultură a agresivității verbale groaznice din Columbia încurajează, creează un climat în care acest tip de asasinate apare cu mai mare ușurință. Cred că nu putem pierde din vedere această dimensiune, pentru că uh, cu această șansă istorică pe care nu o putem rata, trebuie să producem în Columbia o schimbare a mentalităților, o schimbare culturală. Această, în acest fel putem alunga violența politică din obiceiurile noastre. Doar cu, un cam, doar cu o schimbare culturală vom putea reuși să facem acest lucru clar. Nu se va produce peste noapte, însă dacă facem un efort comun în această direcție, cred că vom reuși în cele din urmă să atingem acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Știți că la șase și jumătate nu vom mai avea interpreți, uh, nu vom mai avea interpretare, avem așadar 27 de minute la dispoziție. Dacă există deputați care doresc să ia cuvântul, două minute, Maria Arena, te rog. Merci. Mulțumesc mult. Aș dori să intervin pe două niveluri. În primul rând, în timpul campaniei electorale pentru alegeri, a avut uh, a existat uh, o tabără care apăra acordul de pace și altă tabără care punea să întrebări întrebări acest acord de pace. Candidatul care a câștigat este candidatul care denunța acordul de pace. Știm foarte bine că în timpul campaniei s-au spus anumite lucruri, unii nu-și dau seama acum în perioada de după campanie, dar alții sunt foarte conștienți de ce s-a spus. Guvernul actual, care a făcut campanie împotriva acordului de pace, va pune în aplicare toate aceste atitudini contra acordului de pace? El însă este, acest acord de pace se regăsește în Constituție, însă nu se spune în ce ritm trebuie pus în aplicare acordul de pace. Oare există vreo manieră prin care poate fi, pot fi puse bețe în roate acordului de pace din punct de vedere constituțional, poate fi uh, încetinită punerea în aplicare a acordului de pace. Și a doua chestiune la care doream să mă refer, aici în Parlamentul European s-a votat un acord comercial cu Columbia, condiționat de o foaie de parcurs care să se concentreze mai ales pe drepturile sindicale și drepturile apărătorilor drepturilor omului. La ora actuală am constatat că în Columbia există o colaborare, în, o, o legătură strânsă între corupție, afaceri, stat și organizațiile paramilitare. Toate acestea sunt foarte strâns legate între ele. Anumite sectoare economice, de exemplu, minele, activitatea minieră, nu riscă oare la actuală să aibă probleme cu drepturile omului? Și mai important, cum putem folosi noi acea foaie de parcurs ca să combatem organizațiile paramilitare și fenomenul corupției. Grazie, Isabella. Mulțumesc, Isabella. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare adresată ambasadorului, căruia îi mulțumesc pentru prezență și pe care îl salut. Eu nu fac parte din această comisie, însă de uh, un an bun, urmăresc cu mare atenție situația drepturilor omului din Columbia, acordul de pace între guvern și FARC, cât și ultimele alegeri. Urmăresc uh, evoluțiile, deoarece în urmă cu un an am avut plăcerea să-l invit la Parlamentul European pe Dodo Farandade, primar din departamentul Nariño, un om al păcii care își începuse activitatea ca primar, dar care după aceea a continuat uh, tocmai pentru a promova lupta pentru drepturile omului și pentru apărătorii drepturilor omului. Luna aprilie anului trecut a fost uh, deținut, eu și colegul ne am scris o scrisoare, considerăm că această măsură să fie, că această măsură era nelegitimă, cu un caracter uh, de intimidare, după care a fost eliberat, însă vreau să-l uh, întreb, să vă întreb dacă știți, având în vedere situația la nivel global. Din 2017, 300 de asasinate nepedepsite uh, ale activiștilor pentru drepturile omului realizate de paramilitari. Doream să știu dacă sunteți la curent, dar uh, dacă înțelege și fenomenul în toată amploarea sa, poate eu cunosc doar o latură a fenomenului, și, dar îmi închipui că e, peisajul e mult mai amplu E vorba de indivizi care sunt identificați drept rebeli, dar care în realitate sunt activiști pentru drepturile omului. Aștept uh, evaluarea dumneavoastră și aș vrea să înțeleg dacă există o tutelă, dacă se face ceva concret pentru apărarea drepturilor omului, mai ales în situații specifice precum cea de față. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Bilbao. Îmi reamintesc că ești președinta delegației pentru, comun- pentru Comunitatea Andină. Disculpe că aliat. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar astăzi a fost o zi destul de dificilă. Am avut obligații în mai multe comisii. În primul rând, le mulțumesc, le mulțumesc le mulțumesc domnului Haramillo, deoarece el a fost unul dintre protagoniștii acestui proces de pace. Sincer, vă spun mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Haideți să începem cu alegerile, deoarece colegele mele și cu mine am mers acolo la primul tur de scrutin. După cum a spus domnul ambasador, sunt anumite probleme de guvernanță democratică. Cred că la aceste alegeri am putut vedea că în Columbia se fac pași în direcția cea bună și am să vreau câteva informații. În primul rând, participarea cetățenilor a fost de 53% atât în primul cât și în al doilea tur de scrutin. În, când s-a fost ales Pastrana, erau 58% de prezență la vot, dar asta a fost o circunstanță istorică specială. De asemenea, a fost pentru prima oară când oamenii au putut vota în pace, în timp de pace și chiar au avut de unde alege față de situațiile anterioare în care partidele, toate aceleași partide totdeauna erau uh, prezente pe buletinul de vot. Care sunt provocările la ora actuală pentru Columbia? În primul rând, trebuie să protejeze victimele uh, Cifrele, chiar dacă sunt mai mici, nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe oreche. În același rând, sunt probleme în teritoriile controlate de FARC. Trebuie să reducem cumva, cumva, violența din aceste teritorii. Persoanele care înfăptuiesc actele de violență nu trebuie să se mai simtă sigure, să aibă impunitate. În al treilea rând, trebuie să se aplice legile aprobate înainte, de exemplu, legea pentru recuperarea terenurilor. Toate aceste lucruri sunt aspecte generale. Candidatul care a câștigat și candidatul opoziției au avut o poziție diferită față de acordul de pace, însă ambii spuneau că aceste acorduri fac parte din Constituție. Conjunctura politică a făcut în așa fel încât Cele două persoane trebuie să ajungă la un echilibru. 10 milioane de voturi pe de o parte, 8 milioane de voturi pe de altă parte. Opoziția trebuie să colaboreze și guvernul, pe de altă parte, nu poate să facă absolut tot ce dorește. Domnule ambasador, am o întrebare pe dumneavoastră. Cum credeți dumneavoastră că putem continua colaborarea? Cum putem noi din Parlamentul European să punem umărul la construcția păcii în Columbia? Rezoluția din 2016 a Parlamentului acestea s-a bucurat de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare din acest, mm, din acest Parlament. Ce putem face noi pe viitor? Doamna Miranda, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îi salut pe cei din uh, Bogota, o salut și pe Rachel de la, de la delegația Uniunii Europene. Rachel ne-a sprijinit foarte mult atunci când am fost acolo ca să asistăm la alegeri. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc și Marie Jose Pizarro. care va fi una dintre vocile care va apăra Columbia deoarece are origini columbiene. Iată, au trecut câteva zile de la alegeri și pe noi ne îngrijorează anumite lucruri. Acordul de pace este amenințat. Procesul de reîncorporare politică a membrilor FARC va fi un proces anevoios. Acordul de pace, într-adevăr, are un caracter constituțional și în primele etape există anumite semne de întrebare. În Columbia am avut mai multe întâlniri, am participat la mai multe întâlniri și una care a marca pe toți, cred că a fost cea în care ne-am întâlnit cu sistem cu cei care reprezintă sistemul provizoriu de uh, justiție. Există un risc instituțional dacă nu se pune în aplicare acordul de pace. În ceea ce privește modelul stabilit de acordul de pace, acesta nu este un model prin care să se uh, răzbune cineva pe altcineva. Nu este vorba de uh, un model de pace, de a da pagina, de a trece la o Columbie modernă. În același timp, nu trebuie să uităm că impunitatea este un fapt. Și există pentru anumiți oameni și problema răzbunării. Nu trebuie să ignorăm toate aceste fapte. Dar acordul de pace este o coloană vertebrală fundamentală pentru un stat bazat pe anumite concesii și pe mai multe națiuni. Noi dorim să creăm un grup de lucru pentru punerea în aplicare a acordului de pace, în care să colaborăm cu organizațiile pentru drepturile omului, cu ambasada și așa mai departe. Dorim să participe la acest grup de lucru și e cineva din biroul doamnei Mogherini. Viitorul președinte a spus în anumite zile anumite lucruri despre acolo de pace, în alte zile a spus altceva. Mie nu mi-a fost foarte clar ce se va întâmpla cu procesul de pace. Cum vor fi încadrați liderii forțelor respective în uh, scena politică în continuare. De asemenea, dialogul cu Armata de Liberare Națională este foarte fragil și nu trebuie să eșueze. Trebuie să existe legături strânse și cu uh, Comisia DROA din Parlamentul European. Deci. Nu în ultimul rând, rezultatele alegerilor ce ne arată? Nu există nici învingători, nici învinși. Trebuie să fie construită o nouă Columbie dintr-un punct de vedere al uh, Uh, categoriilor sociale defavorizate. Însă, în același timp, lumea trebuie să vadă că există un acord de pace, o construcție unică, care trebuie să cuprindă și legislația, interna- legislația adecvată. Și vom fi cu ochii pe toate aceste acorduri. Mulțumesc! Barbara. Mulțumesc, cum Barbara. schön, ich habe nur eine... Mulțumesc, am doar o singură succintă întrebare adresată domnului Șanamilo. Vorbeați de cât de complex și cât de bun este acordul de pace, din cât am înțeles bine, s-a um, reținut, uh, practic nu s-a făcut urmărirea penală a unor persoane care s-au făcut vinovate de uh, crime grave împotriva umanității. Uh, după cum a spus și doamna Portie mai devreme, ați fi de acord, doamna Rotie, ați fi de acord că există un sistem practic în spatele acestor uh, asasinate ale activiștilor drepturilor omului și care uh, beneficiază de pe urma acestei impunități. Mulțumesc. Acum, aș da cuvântul lui Jean-Pierre Bud, uh, șef de divizie pentru America Latină. Uh, thank you, uh, thank you very much, Mr. Uh, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei DRA pentru invitația pe care ne-a transmis-o să participăm la acest schimb de opinii foarte interesant. În același timp, aș dori să le spun onoraților invitați că mi s-au părut foarte interesante intervențiile lor. În același timp, aș dori să confirm faptul că Uniunea Europeană și SAE acordă atenție deosebită rolului societății civile în procesul de pace din Columbia și, în general, în procesul de construcție a păcii. După cum știți, Uniunea Europeană a colaborat de multă vreme cu societatea civilă în Columbia pentru a favoriza pacea. Nu este ceva ce s-a întâmplat doar în ultimii ani de când au început negocierile acestea. Nu, colaborarea durează deja de mai multă vreme. Laboratoarele de pace au fost o serie de proiecte sprijinite de Uniunea Europeană pentru a sprijini construcția, consolidarea păcii la nivel local. Ele au avut un caracter foarte inovator la momentul respectiv, au fost lansate acum 15 ani. Ele se bazau în principal pe, pe rol pe care îl poate juca o societate civilă, poate juca societatea civilă în procesul de pace, chiar și într-un mediu atât de ostil precum este cel din Columbia. Rolul jucat de Uniunea Europeană în acest context a fost acela de a sprijini inițiative de la nivel local. Le-am acordat sprijin financiar, de exemplu. De-a lungul acestei cooperări, care a fost uh, ghidată în mare parte de delegația Uniunii Europene în uh, Columbia. Noi am învățat că organizațiile din societatea civilă pot juca un rol foarte pozitiv în um, procesul de pace columbian. După cum a spus excelența sa, ambasadorul, pacea nu se construiește doar prin un acord de pace, este ceva ce trebuie să înceapă de dinaintea acordului, Pacea începe de la nivel local, de la cel mai de jos nivel, cu multe înainte de semnarea vreunei hârtii. Și, bineînțeles, procesul de pace nu se termină în momentul în care semneze acel acord. Felul în care se respectă procesul de pace și acordul de pace este foarte important, iar acum constatăm că procesul este în de plin avânt în Columbia, bineînțeles, va fi un proces de durată. Vor fi multe provocări. Și în acest context trebuie să înțelegem că societatea civilă va juca în continuare un rol foarte important. Aș dori să asigur pe toți cei care participă la această întâlnire, mai ales pe mediul Parlamentului European, că Uniunea Europeană va continua să colaboreze cu societatea civilă în Columbia. Am făcut deja asta mulți ani la rând, după cum vă spuneam, și este un angajament pe care ne-l luăm pe termen lung. Vom continua să sprijinim societatea civilă în procesul de pace, atât financiar cât și, poate mai important, politic. Aș dori să salut rolul jucat de delegația Uniunii Europene în Columbia, în tot acest proces, precum uh, și de colaborarea delegației noastre cu ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene. Există întâlniri foarte uh, regulate între delegația noastră, ambasadele statelor membre și uh, Guvernul Columbian și o organizație din societatea civilă ca să vedem exact ce merge bine, ce nu merge bine. Păstrăm legătura și cu autoritățile, după cum spuneam, ca să le atragem atenția asupra anumitor cazuri uh, specifice care ne îngrijorează și în acest sens vreau să spun că colaborarea cu autoritățile relevante din Columbia este excelentă. din cauza bune, bunevoințe, bunevoinței din partea tuturor actorilor, lucrurile merg destul de bine. Bineînțeles, sunt în continuare anumite dificultăți. Mai mulți vorbitori au spus că există această problemă gravă a apărătorilor drepturilor omului care se confruntă cu foarte multe probleme. Este, realitatea este foarte îngrijorător. S-au dat mai multe declarații la nivel local de către ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene, ar trebui să recunoaștem că și în acest domeniu s-au înregistrat anumite dom- uh, progrese. Sunt abordări noi, proiecte noi pentru protejarea acestor apărători ai drepturilor omului și este foarte important să vedem în cum uh, se desfășoară aceste inițiative, cât de bine o duc. Trebuie să le urmărim îndeaproape. Reprezentantul OIDACO a spus că nu a existat un dialog cu privire la drepturile omului din 2016 și este adevărat, pot să confirm acest lucru. Asta nu înseamnă că nu discutăm uh, cu Columbia despre drepturile omului. După cum vă spuneam mai devreme, dialogul acesta este constant, adică au loc uh, întâlniri cu autoritățile relevante mereu și purtăm un dialog continuu cu Columbia pe această temă, inclusiv la cel mai înalt nivel și în acest dialog discutăm cu prioritate toate aceste probleme continuăm, uh, vom continua acest tip de, de dialog și pe viitor. Vom vedea cum putem uh, să organizăm un dialog pe drepturile omului în viitor. A fost dificil să facem acest lucru în ultimele câteva luni. Știm cu toții care este agenda noastră politică cu, în relație cu Columbia. Au fost foarte multe vizite în Columbia, am avut foarte de muncă în relația noastră cu Columbia și vom continua să muncim cu sârguință. Vom continua să lucrăm în mod activ cu societatea civilă ca să încurajăm procesul de pace din, din Columbia. Vă mulțumesc. Mi sembrerebbe una scurtesia avere qui una deputată. Da, mi s-ar părea uh, nepoliticos să o avem pe deputata colombiană Maria José Pizarro și să nu-i dăm cuvântul, așa că am să-i dau cuvântul câteva minute pentru a asculta punctul de vedere. Vă rog. A todos, a, a... Bună ziua tuturor! Vreau să vorbesc dumneavoastră ca reprezentant aleasă în Congresul Republicii, dar și ca victima conflictului armat intern, tatăl meu ca, a fost asasinat în 1990, la 46 de zile după semnarea uh, acordului de pace, când aspira la președinția Republicii. Vă spun asta pentru că um, aceste acorduri au fost aplicate foarte prost la nivel istoric și aceste acorduri de pace și vrem ca această, ca acum, în cele din urmă, Columbia să ajungă la o pace stabilă și de durată, așa cum spune acordul, și nu vrem ca greșelile trecutului să se repete. Deci, trebuie ca aceste acorduri de pace să fie respectate și Uh, ca aspectele să fie aplicate rapid, urgent. Iată, procesul electoral a fost intens uh, și greu, uh, cu succese enorme pentru democrația colombiană. A spus asta și domnul ambasador. Am avut primele alegeri pașnice, fără incidente public, publice, dar Trebuie să se sublinieze faptul că profilul uh, persoanelor asasinate și în timpul campaniei care a început pe 11 decembrie și s-a sfârșit pe 16 iunie corespunde nu numai uh, nu, nu este numai al liderilor, de, apărătorilor drepturilor omului, e vorba și de lideri sociali, de activiști politici, care au fost strâns uh, legați de apărarea și solicitarea acordurilor de pace în Columbia. E vorba de aceste persoane care au cerut uh, nenumărate rânduri aplicarea eficientă a acordurilor. Acestea și profilor uh, celor ce au fost asasinați în ultimele zile, a persoanelor asasinate și după sfârșitul campaniei electorale, un număr mic, dar din ce în ce mai mare de activiști din Columbia Umana, un partid pe care îl reprezint eu, care nu este numai un partid, care este o forță politică și cetățenească pe care îl reprezint eu. Și iată, uh, am venit aici să facem auzit glasul celor care ne-au însoțit în campania politică și care astăzi, la, la ora actuală, sunt amenințați pe teritoriul Columbiei și este important uh, să uh, sublim aceste lucruri. Există unele aspecte în acord care sunt uh, uh, care, uh, unde este implicată Uniunea Europeană în mod direct. La 4.3 există, se vorbește despre o Comisie Națională de Garanții Naționale care ține, care trebuie să verifice uh, desfințarea și apoi o unitate de anchetare din partea procuraturii Uh, în ceea ce vește desfințarea acestor rețele, deci procuratura care se ocupă și de investigarea și de anchetarea asatinatelor și apoi crearea unui corp de elită polițenesc. La punctul 3, punctul 4, unitatea de anchetare pentru desfințarea de, pentru desfințare, aici există un buget și funcționează pe, pe bani de la Comisia Europeană, din partea Uniunii Europene. Noi ieri am înaintat uh, o scrisoare de pe băncile opoziției, pentru că în cadrul statutului opoziției care va intra în vigoare, diversele partide politice trebuie să se declare sau nu ca făcând parte din opoziție. Noi am cerut, președintelui Juan Manuel Santos să ne informeze pe noi prin intermediul Parlamentului European ar fi important să se transmită această solicitare, să, deci să ne informeze de ce funcțiile acestor trei organe nu sunt îndeplinite și de ce nu sunt îndeplinite din motivele pe care nu le cunoaște opinia publică. Pentru noi este important să se, să se să existe control în ceea ce privește banii pe care, care sunt primiți de la, comis, de la instituțiile europene, deci la punctul 1.1.2 se vorbește despre aplicarea unui program de uh, protecție specializată pentru toate persoanele care se declară ca fiind membre ale opoziției și pentru liderii teritoriali, este important ca acest program de protecție să fie aplicat imediat pentru că nu putem să acceptăm niciun uh, asasinat a, uh, a, um, suplimentar de lideri politici, de apărători ai drepturilor omului, de lideri comunitari sau sociali a avut loc un masacru rec- recent, 10 uh, țărani în Cauca, unde sunt anumite teritorii unde uh, violența se exacerbează. E vorba de teritorii mai ales pe coasta Pacificului, Pacificului în, în Ciocon, Cauca, Lavinio Putumajo, în nordul Antiochiei. Noi uh, dorim ca aceste teritorii să devină prioritare în ceea ce privește punerea în aplicare a acordurilor și mai ales cu programe de protecție și uh, programe de prevenire, programe colective și individuale pentru comunitățile care locuiesc în aceste teritorii și uh, mai ales este vorba despre uh, locuri unde Columbia Umană a câștigat covârșitor și uh, aici uh, a început uh, și a crescut violența. Deci noi credem că există o legătură între aceste locuri, o legătură politică care duce la o scaladare a violenței în acele locuri unde există prezența grupurilor armate, unde, se, unde există o reorganizare a forțelor și unde a câștigat Columbia, um-, Columbia Umana. Ai vorba de teritorii Uh, unde există uh, aceste comunități uh, sunt într-o situație de risc și îmi dori ca Parlamentul European să se pronunțe pentru apărarea țării noastre, vieții oamenilor, pentru drepturile politice, sociale și, bineînțeles, când vorbim despre un acord, este vorba și despre acordul semnat între guvern și FARC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 So whoever is committing these assassinations will have to face a normal uh, trial um, under ordinary circumstances, and as is, as is in effect, fortu fortunately happening uh, as we speak. Um, creo que esas eran todas las preguntas. Yo nuevamente les agradezco mucho esta eh, invitación <laughs> y los invito nuevamente a mantener ese extraordinario apoyo y consenso